unanimitate. Și toate exemplele pe care vi le-am dat um, um, explică de ce sunt atât de multe dosare la, se blochează de multe dosare, la Consiliu. Vă rog să purtați această bătălie politică pe care trebuie să o purtăm, pentru că altfel toate vor fi doar dorințe neîndeplinite. Domnule uh, președinte, cred că iată am reușit să-mi, uh, să-mi și timpul de vorbire. Credeam imposibil. La parola. Are acum doamna Scacher de partea grupului Verzilor. Domnule prim-ministru, mulțumesc mult pentru discursul dumneavoastră, care a fost foarte pro-european, foarte hotărât și mă bucur de acest lucru, pentru că mulți sunt preocupați când vine vorba de viitorul Europei. Multe guverne nu reușesc să progreseze pe calea democrației și a statului de drept în țările lor. Deci ne bucurăm să vedem că lucrurile pot fi făcute și altfel. Doresc să vă felicit pentru unele dintre măsurile pe care le-ați luat în Spania, care um, arată că ați pus în practică dorințele dumneavoastră. De exemplu, uh, ați crescut salariul minim la 900 de euro. Acest lucru ajută multe familii care au suferit în trecut de la reducerile, buget, de reducere bugetare, de reformele antisociale, mai ales uh, că ați reformat și sistemul de impozitare. Un adevărat pas înainte. Dorim o adevărată uniune socială și e nevoie de mai multe eforturi uh, în fiecare stat membru. Sperăm că alte țări vor urma exemplul dumneavoastră. În al doilea rând, Decizia dumneavoastră că să sprijiniți familiile pentru a-și pune panouri solare pe acoperiș este o inițiativă binevenită. Astfel putem lupta împotriva schimbărilor climatice. Cetățenii pot să participe. Toată lumea trebuie să um, contribuie la salvarea planetei. Avem nevoie de acești uh, pași concreți înainte. În fine, mă bucur uh, Um, că în guvernul dumneavoastră, guvernul dumneavoastră are cea mai mare uh, proporție de femei din Uniunea Europeană. Drepturile femeilor sunt drepturi ale omului și suntem încă departe de o adevărată egalitate de gen, dar trebuie să facem pași înainte. multe state membre se fac pași înapoi nu se promovează suficient drepturile femeilor, drepturile omului și de aceea ne bucurăm că unele guverne pot să dea exemplu cu o agenda ambițioasă spre egalitatea de gen. Situația din Spania cu siguranță nu este ușoară și uh, ați moștenit multe probleme, cum ar fi situația din Catalonia. Uh, modul uh, Mm, în care predecesorul dumneavoastră conservator uh, a abordat problema, nu a făcut decât să înrăutățească conflictul. Acum dosarul este pe biroul dumneavoastră. Este clar că doar o soluție democratică, politică, poate să fie calea de urmat. Asta înseamnă că trebuie să se găsească o soluție și pentru cei care sunt în închisori. Chiar doi foști membri ai grupului nostru sunt acum în închisoare. Acest uh, lucru nu este acceptabil, așa cum au arătat și tribunalele din Bergea și Germania. Vă cerem să inițiați un dialog sincer. Doar cu bunăvoință din ambele părți se poate găsi o soluție care e atât de necesară în Catalonia, în întreaga Spanie și în întreaga Europa. Domnule prim-ministru, ați vorbit despre valorile europene și despre faptul că trebuie să le apărăm cu toții. Sunt foarte preocupată de ce se întâmplă în Andalusia uh, și la modul în care a fost format noul guvern autonom. Um, un partid uh, extremist de dreapta a intrat la guvernarea comunității autonome. Și sunt tristă că conservatorii și liberalii sunt de acord cu acest lucru și acest acord permite naționaliștilor să aibă un cuvânt de spus în legătură cu viitorul Andalusiei eh, și mai mult decât atât. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunteți preocupați de acest lucru. Tocmai acum se poate acționa concret. Cu toți, în toate grupurile noastre, trebuie să facem aceste eforturi. Acest acord este o rușine atunci când facem coaliții cu extremiștii, cu naționaliștii, cu extrema dreaptă. Haideți să nu facem acest lucru. Faceți tot ce puteți să faceți pentru a pune capăt acestui acord. Îi sprijinim, pe ce, sprijinim femeile care protestează pentru egalitatea de gen. Violența împotriva femeilor nu trebuie să mai existe în Uniunea Europeană. Aș dori să vă amintesc, domnule prim-ministru, că multe dintre obiectivele pe care le-ați menționat, de altfel toate, egalitatea de gen, um, Europa socială și așa mai departe, sunt obiective care pot fi promovate la nivel european. Uh, vă sprijinim inițiativele în Consiliu, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră în Consiliu și sperăm că și colegii dumneavoastră din Consiliu vă vor urma uh, exemplul. Dacă promovați Europa socială, democratică și ecologică, vă sprijinim. Mulțumesc! Din partea grupului GUE-NGL are cuvântul doamna López Bermejo. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Sanchez, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în Parlamentul European și contribuția la dezbaterea europeană. O dezbatere care este acum mai necesară decât uh, nici când, uh, când populismul de extremă dreaptă asaltează Europa, uh, printre care și Spania. Um, fără îndoială, dincolo de faptul că suntem de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește amenințările um, care planează asupra Uniunii Europene, nu pot fi de acord cu soluțiile pe care atât dumneavoastră cât și alți um, lideri europeni au, le-au propus Parlamentul Parlamentul European. În ceea ce privește extrema dreaptă, aceste formații uni de, cu tendințe fasciste trebuie să fie um, combătute și tăiate de la uh, origini. Um, condițiile favorabile sunt uh, create pentru că multe guverne s-au dezis de obligațiile față de clasa muncitoare. Nu este uh, necesar uh, să promovăm politicile neoliberale promovate la Bruxelles. Acestea nu au făcut decât să reducă statul bunăstării. Criza a arătat care sunt problemele existente, iar modul în care a fost gestionată criza este uh, Um, uh, vinovată pentru crearea unor dezechilibre care nu pot continua așa, care sunt insustenabile. Um, faptul că există privilegiați și uh, dezavantajați au creat un dezechilibru teribil. Um, indiferent de culoarea lor politică, guvernele Spaniei au participat uh, la problemă reformele instituționale au dus la reduceri bugetare la, în sectorul de sănătate, la pensii, la persoanele care au nevoie de asistență. Uh, sau lua măsuri care aduc prejudiciu lucrătorilor. Nu putem permite să se mai întâmple aceste lucruri încă o dată. S-a creat furtuna perfectă pentru că extrema dreaptă să profite de um, condiția uh, de fără apărare a majorității sociale și oferă soluții și inamici falși. Domnule Sanchez, uh, Uniunea Europeană are acum peste 140 de milioane de oameni săraci și lucrători cu contracte precare. Uh, acest lucru este o consecință a simetriei teritoriale a modelului productiv cu care este pedepsit sudul Europei. Această situație ne, uh, ne condamnă uh, la modele subsidiare bazate pe mână de lucru foarte ieftină și fără valoare adăugată. E vorba de oameni mulți care au contracte de lucru care atârnă de un fir de ață sau în cadrul companiei Alcoa, Amazon și altele au sunt privilegiate în ciuda cetățenilor. Am pus uh, interesele multi, multinaționalelor înaintea intereselor cetățenilor. Indiferent unde trăiesc cetățenii, Uh, aceștia ar trebui să fie pe primul plan. De aceea trebuie să fie promovate politici publice care să promoveze locurile de muncă de calitate și care să împiedice exploatarea uh, laborală în orice stat membru al Uniunii Europene. Pentru că până acum libera circulație a capitalelor a mers uh, în paralel cu libera circulație a sărăciei și a inegalității. Nu uh, continuați să bateți palma cu dreapta pe politicile economice. Nu uh, continuați să faceți alianțe sterile. Atacați uh, problemele um, care um, um, afectează plața, pia, clasa lucrătoare. Avem nevoie de angajamente pentru ca politica socială să devină axa politicilor europene. Veți forța lucrurile pentru ca Cartea Socială Europeană să fie ratificată? Aceasta reprezintă un bun contract social. Uh, trebuie ca politica socială a Uniunii Europene să nu fie uh, o contradicție, precum se întâmplă în Sahara Occidentală și în Palestina. Uh, trebuie să nu permitem să fie amenințată cum este acum egalitatea între femei și bărtați. Nu ne vom opri, vom lupta în continuare pentru a ne apăra interesele ca femei. Mulțumesc! În numele grupului EFDD are cuvântul doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule prim-ministru, mulțumesc că sunteți astăzi aici alături de noi în spaniolă. Este uh, Um, a 15-a dezbatere privind viitorul Uniunii Europene pe care le avem aici uh, în Uniunea Europeană și pentru a 15-a oară trebuie să recunoaștem că Europa trece prin dificultăți și trebuie să ne întrebăm de ce. Răspunsul este același. Politici greșite duc la uh, multă injustiție. Vă dau câteva exemple. Politicile de austeritate au făcut mult rău în societățile noastre. Ieri, președintele Juncker a spus aici în hemiciclu că, într-adevăr, politicile austeritate au um, avut și consecințe negative. Se spune, e mai bine mai târziu decât niciodată să se recunoască acest lucru. Adevărul este că s-au creat economii care au redus protecția lucrătorilor și a categoriilor cel mai defavorizate. Uh, Astfel s-au creat multe dificultăți pentru cetățenii noștri. Vorbim despre justiția socială, despre respectarea demnității umane, despre drama sărăciei, despre șomaj și excluziunea socială pe care o trăiesc milioane de cetățeni. Asta nu înseamnă a fi populiști, înseamnă uh, a recunoaște realitatea și, de a propune, și a propune soluții. Juncker și alți comisari se bucură de ultimele luni în comisie pentru că următoarele alegeri vor aduce un vânt de schimbare, uh, nu doar aici în Parlament, ci și în Comisie. O altă politică greșită este politica migratorie. Aici, eșecul Uniunii Europene, o Uniune doar cu numele și nu o Uniune în fapte, este evident. Lipsa de politică comună în legătură cu împărțirea echitabilă a responsabilităților și în legătură cu solidaritatea în politica migrației între statele membre au împiedicat reforma sistemului european de azil. Aceste principii sunt înscrise în articolul 80 din tratat, uh, dar egoismele naționale au fost mai puternice lipsa de soluții în gestionarea fluxurilor, fluxurilor migratorii înseamnă că doar statele de frontieră trebuie să se descurce singure. Eșecul Uniunii Europene în aceste politici are un impact extrem de mare asupra drepturilor fundamentale și costurile sociale și economice sunt estimate la 49 de milioane de euro pe an, conform unui studiu. Um, dacă am dat aceste două exemple, nu este din întâmplare. Spania și Italia sunt țări din zona mediteraneană care au interese similare în gestionarea fluxurilor migratorii sau în domeniul economic um, reprezentăm forțe politice diferite, dar țările noastre trebuie să colaboreze pentru a lupta împotriva austerității și pentru a găsi soluții la criza migratorie. Toată Uniunea Europeană trebuie să uh, fie mai activă în aceste domenii. Dragi colegi, trebuie să dăm alte semnale cetățenilor. Cetățenii ne cer fapte, ne cer soluții concrete. Am putea începe printr-o uh, luptă împotriva banilor risipiți în Uniunea Europeană, mai ales aici în Parlamentul cu cele trei uh, cu cele trei clădiri în trei state diferente. Faptul că venim aici la Strasburg înseamnă uh, că risipim 200 de milioane de euro pe an. Cum e posibil să justificăm aceste sume enorme în fața cetățenilor? Nu se poate așa ceva dragi colegi, trebuie uh, să uh, cerem să nu se mai risipească astfel banii. Uh, democrația nu este un privilegiu. Dragi colegi, domnule prim-ministru, pe de o parte avem austeritatea, dar avem și această risipă de bani. Pe de altă parte avem cetățenii care ne cer schimbare. Oamenii trebuie să fie în centrul politicilor și deciziilor Uniunii Europene. Respectarea drepturilor și bunăstarea cetățenilor noștri trebuie să fie în centru. Nu putem să ne sacrificăm cetățenii în numele unor interese economice și financiare în avantajul doar unor oameni. Mulțumesc! În numele grupului Enel are cuvântul domnul B. Premier ministru, Domnule prim-ministru, cu mai puțin un an în urmă, accidental v-ați regăsit ca lider al Spaniei și asta numai grație scandalului care l-a împroșcat pe Mariano Rajoy. Sosirea dumneavoastră a fost miraculoasă pentru Partidul Socialist Spaniol, care nu are decât 80 de um, locuri în Camera Deputaților. Dar sunteți un dezastru pentru spanioli, care suferați de politica dumneavoastră. Primul dumneavoastră gest politic a fost să primiți Aquarius, o navă al unui ONG franco-german care face bani susținând imigrația uh, clandestină în Mediterană. Practic, ei abuzează de naivitatea europenilor, pentru că traficanții de uh, migranți sunt mari beneficiari. Uh, astfel de ONG-uri le permit să facă economie la carburanți uh, și Macron cu Merkel uh, bucuroși de această susținere nesperată la nebunească lor politică migratorie, s-au grăbit să vă felicităm. Vara trecută ați, v-ați întâlnit de două ori cu doamna Merkel, a doua oară chiar la rezidența dumneavoastră privată din Andalusia, fără să consultați pe spaniol. Ați încheiat un acord cu cancelara pentru a recupera excesul de migranți de care vrea acum să se debaraseze după ce și-a deschis nechipzuit frontierele în 2015. În zelul dumneavoastră nici măcar nu v-ați dat seama că ați tratat acceptat între timp Marocul ca o țară subdezvoltată, atunci când vorbeați de un ambis de inegalități. Predecesorii dumneavoastră au uh, conchis mai multe acorduri, în schimb, cu această țară care e cea mai stabilă și prosperă din Maghreb inclusiv un uh, acord de readmisie a imigranților ilegali, știut fiind că doar 14 km uh, despart Spania de Maroc. Dar după ce ați primit acești imigranți clandestini, ei ce-au făcut? S-au precipitat la ușile dumneavoastră și atunci am constatat scene haotice care au uh, uh, atacat Seuta și Melilia, uh, atacându-i adesea pe uh, vame și cu armele. Uh, sunteți supus la Berlin, dar sunteți supus și la Bruxelles și asta de mult timp. În 2011, uh, um, Partidul Socialist, sub impulsul dumneavoastră, a decis o modificare majoră a Constituției spaniole. De atunci, Orice guvern spaniol este constrâns de propria Constituție să respecte uh, recomandările bugetare ale Comisiei Europene. Dar poporul spaniol se trezește. De la începutul lui decembrie, un partid pe care prietenii dumneavoastră îl trata, îl trata cu condescendență, a reușit să uh, câștige în Andaluzia. Vorbesc de Vox, care a dat afară în sfârșit socialiștii care uh, țineau această regiune în mâini de 40 de ani. Santiago Abascal vă pune în fața propriilor responsabilități. În 2018, din cauza dumneavoastră, Intrările de migranți au crescut cu 129% comparativ cu 2017. Invers, în Italia lui Matteo Salvini, imigrația ilegală a scăzut cu 95%, pentru că mesajul acolo e clar, italienii nu mai suportă să le fie încălcate legile uh, prin sosirea de migranți ilegali. Asta cu atât mai mult cu cât mafia, cea adevărată, cea împotriva cărea Matteo Salvini luptă, exploatează mizeria umană și un articol recent din Guardian arăta că Traficul de migranți este mult mai rentabil decât traficul de droguri, ca să nu mai vorbim de multinaționalele care adesea se bucură de sosirea unei mâini de lucru foarte ieftine. Domnule prim-ministru, rezolvarea problemei migratorii nu e decât o treabă de voință politică, căci Guardia Civil numără oameni la fel de competenți și determinați ca uh, omologilor italieni. Dar, în loc să vă bazați pe ei, ați preferat să anunțați înainte de Crăciun crearea unui fond special dedicat integrării migranților. Eu prezic că spaniolii nu o să mai suporte prea mult irresponsabilitatea dumneavoastră.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 Aș dori să felicit Spania pentru comemorarea a 40 de ani de la Constituția care a fost adoptată. Domnul Verhofstadt a considerat că prezentarea dumneavoastră este o exprimare a doctrinei federaliste pentru Europa. Eu cred că Europa, proiectul european, are nevoie de o abordare pragmatică de un, o mai mare respectare a uh, statelor membre și um, cred că principiul sub, subsidiarității ar fi trebuit să se regăsească mai des în prezentarea dumneavoastră. Solidaritatea, pe de altă parte, este un concept care ar trebui să fie mai bine definit. Solidaritatea înseamnă să-i ajuți pe cei care au nevoie de uh, ajutor. Dacă uh, au aj- pe cei care au ajuns într-o situație dificilă fără să fie vina lor. Însă solidaritatea nu înseamnă să-i ajuți pe cei care um, și-au risipit uh, uh, propriile resurse, de exemplu. Sper că Spania va rămâne un partener uh, practic, pragmatic uh, pentru a construi astfel proiectul european mai mult decât uh, ne-ați prezentat dumneavoastră astăzi. Vă mulțumesc. Guvernul de Spania tiene la palabra para contestar a las are cuvântul acum domnul prim-ministru spaniol pentru a răspunde la aceste prime intervenții. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi și uh, mulțumesc și pentru tonul acestei uh, dezbateri care uh, s-a aprins și cu fiecare intervenție. Dacă îmi permit președinții grupurilor politice, am să vă răspund în grup și nu personal, pentru că am, ar dura prea mult răspunsul la întrebările dumneavoastră. Ideea centrală a intervenției este că trebuie să protejăm Europa pentru că Europa să ne protejeze la rândul ei. Uh, acest uh, lucru s-a regăsit în intervențiile principalelor grupuri uh, parlamentare. Cu toții suntem de acord că trebuie să protejăm Europa, indiferent de discrepanțele noastre ideologice. Întrebarea este în ce sens, care să fie orientarea noastră. Vreau să mă refer în primul rând la migrație. Domnului Weber, Weber vreau să-i spun că e bine că uh, ne transmite opiniile PP-ului din Spania, însă să știți că uh, migrația nu este un fenomen care a apărut în iunie când a luat uh, puterea guvernul socialist. Ceea ce a adus, am adus noi a fost politica de migrație, nu migrația în sine. Și până atunci, până am venit noi la putere, nu exista o politică de migrație. Vreau să le spun celorlalți colegi că noi am știut întotdeauna și tocmai de aceea am și permis uh, să oferim Valenția ca port sigur pentru Aquarius um, că uh, provocarea migrației ne oferă tuturor statelor membre o poziție comună, împărtășită, bazată pe două axe. În primul rând, răspunderea și, doi, solidaritatea. Uh, Guvernul spaniol apără o politică externă uh, precum cea descrisă de vicepreședintele Comisiei Europene. Deci noi vrem să dăm resurse economice pentru a dezvolta și a promova Africa. Apărăm colaborarea bilaterală cu multe țări de tranzit și de origine a migrației. În șapte uh, luni am uh, am consolidat dialogul cu Maroc, cu Mauritania, cu toate țările Sahelului, în interesul întregii Uniuni Europene. Și ca să vă faceți o idee, de mulți ani Spania are politici de returnare cu Maroc, cu Mauritania și cu alte, multe alte state din Africa și din Sahel. Am fost recent în Mali, unde am promovat redeschiderea unei politici voluntare de returnare um, pentru cetățenii um, din Mali care trăiesc acum în Spania. Politicile uh, de returnare sunt promovate de guvernul spaniol. Noi ne consolidăm și politicile de frontieră și, fără îndoială, consolidăm și politicile de integrare pentru că considerăm că este important să le consolidăm și să uh, consolidăm poziția migranților din continentul nostru și, fără niciun fel de îndoială, vreau să vă transmit următorul lucru. Desigur, guvernul spaniol dorește să se reformeze sistemul comun de azil european și să nu se pună sub semnul întrebării spațiul Schengen M-a îngrijorat faptul că partidele minoritare nu uh, fac acest lucru. Au făcut-o partidele care sunt parte din grupuri mari politice din Parlamentul European, precum Partidul Popular. Și de aceea nu putem face niciun pas înapoi. De aceea mă preocupă uh, Um, problema și vorbind despre extrema dreaptă, nu mă îngrijorează existența și prezența extremei drepte. Mă îngrijorează cum, foarte subtil, aceasta ne condiționează discursul politicilor care înainte erau europene și care doreau să se consolideze proiectul european. Acest guvern și, desigur, vreau să recunosc strălucirea ca orator a domnului Verhofstadt. Acest guvern, desigur, um, sprijină aprobarea cadrului financiar multianual. Am apărat acest lucru în Consiliul European și nu numai eu, ci și fostul guvern cu președintele Rahoi uh, în frunte. Credem că era bine să se aprobe CFM-ul înainte de alegeri, pentru că politica agricolă, cea de coeziune, dar și cea de migrație și cele legate de știință și inovare sunt importante. Domnule Weber, nu vă îngrijorați, în aprilie probabil că vom uh, aproba bugetul. Administrația anterioară, cu domnul Rahoi în frunte, a uh, prezentat în aprilie bugetul la Camera Deputaților. Nu vreau uh, să vă spun că vom fi la timp, ci vom, fi, vom ajunge înainte și vom face lucrul înainte de timp. Eu cred că vom avea bugete bune, nu doar pentru partea socială. Creștem semnificativ uh, partidele bugetare legate de redistribuire și venim cu formule inovatoare în ceea ce privește justiția fiscală, precum taxarea marilor corporații tehnologice, crearea unui un impozit pe tranzacțiile financiare, care sunt fără îndoială unele dintre măsurile propuse chiar de dumneavoastră aici și noi le conducem uh, la nivel uh, național. Permiteți-mi să mă refer și la Catalunia, pentru că doamna Keller s-a referit la acest subiect. Din 2014, din 2014, în Catalunia, au avut loc cinci sesiuni, cinci alegeri în legătură cu trei procese electorale autonome și apoi două referendumuri care încălcau um, Constituția și statutul uh, de autonomie al Catalunia. Care au fost rezultatele acestor voturi și acestor referendum, referendumuri în cadrul statal spaniol? 48% cel mult din societatea catalană a sprijinit independentiști și 52% nu au sprijinit aceste formațiuni. Prima concluzie este, prin urmare, că independentismul în Catalunia nu are majoritate socială. Are o majoritate parlamentară care rezultă din legea electorală, însă social vorbind nu au majoritatea. 52% din uh, societatea catalană nu sprijină independența trebuie să recunoască independentismul că nu există o majoritate socială în Catalunia. Nu poate impune, prin urmare, un proiect politic unei majorități care îi spune, în repetate rânduri din 2014, într-una că nu îi împărtășește această uh, uh, idee de uh, independență. În al doilea rând, este evident că nu doar în Catalunia, ci în toată Europa, chiar și în Bavaria, în Al Germania sau dacă mergem în Veneto, în Italia, uh, Uh, sau în Corsica, în Franța, există tensiuni teritoriale, există mișcări de fragmentare teritorială, de descompunere a ceea ce reprezenta uh, mai de mult uh, stat-națiune. Ce s-a întâmplat în Catalunia uh, poate fi comparat cu ce s-a întâmplat în Bavaria sau în Veneto, când uh, mai multe formațiuni politice au uh, apărat uh, independența Bavariei de Germania sau Veneto de Italia. Când s-a pronunțat Curtea Constituțională sau Curtea Supremă în Italia cu cazul Veneto sau în Germania cu cazul Bavariei, aceste forțe independentiste au spus vom respecta aceste sentințe. În Spania n-a fost așa. De ce, deși Curtea Constituțională a dat mai multe sentințe, uh, formațiunile independentiste uh, nu fac decât să uh, pronunțe independența um, independent, în ciuda Constituției și statutul autonomic. Deci nu au respectat forțele independentiste mandatul constituțional, pentru că nu au recunoscut nici Constituția regională și nici cea statală. În al treilea rând, este evident că din anul 2010 Catalunia are o Constituție regională, un statut autonom, care de fapt nu a fost votat de societatea catalană. Aceasta este într-adevăr o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Statul spaniol cunoaște, conștient, este de asemenea sigur că în ultimii 10 ani, partidele politice din opoziție folosesc Catalunia pentru a se opune uh, guvernului socialist. Și când sunt la guvernare, nu fac decât să impună, să ne ceară nouă Partidul Socialist uh, le, loialitatea. Noi vom fi loiali nu guvernului uh, uh dintr-un anumit moment, ci față de statul spaniol. Uh, Spania este o țară care are un nivel de descentralizare economică, socială, culturală și în recunoașterea limbilor vorbite. În programele educaționale uh, de care se bucură copiii din comunități um, care au un sentiment național puternic, foarte important, nivelul de descentralizare este foarte important. Spania este considerată pe locul 2 ca nivel de descentralizare din întreaga lume de organisme independente. Cred că este evident că independentiștii din Catalunia trebuie să deschidă un dialog sincer, să recunoască um, că majoritatea în Catalunia nu este naționalistă. Deci trebuie ca Catalunia să discute cu Catalunia, iar guvernul spaniol trebuie să faciliteze acest dialog între cele două dimensiuni care există acum în Catalunia, dimensiunea naționalistă și cea nenaționalistă. Și da, pot să vă garantez un lucru, că, spre deosebire de trecut, guvernul spaniol de această dată are o dorință foarte fermă de a rezolva prin dialog și cu respectarea Constituției și statutului autonomic situația din Catalunia. Dar, în primul rând, independentiștii din Catalunia trebuie să recunoască, o, în primul rând, că nu au majoritate socială și, doi, că trebuie să vorbească cu majoritatea societății catalane care dorește un nou acord pentru a ieși din această uh, buclă, um, din acest cerc vicios în care continuă de 10 ani. Problema în Catalunia nu este independența, ci convi- conviețuirea. Finalmente, finalmente, usted... În uh, încheiere, domnul Weber, v-ați uh, referit la moțiunea de cenzură moțiunea de cenzură a avut un mandat uh, care uh, a însemnat uh, regenerarea democratică în țara noastră. Ce s-a întâmplat în Andaluzia cu PP-ul, grupul liberalilor și uh, frații Frontului Național este un pas înapoi, o involuție. Drepturi care au fost obținute în ultimii ani pierd teren și mă refer aici la lupta împotriva violenței de gen și egalitatea între femei și bărbați s-a încălcat o frontieră în Europa, o linie roșie, și anume că nu trebuie să se încheie alianțe cu extrema dreaptă. Noi niciodată nu vom uh, face acest uh, lucru. Oricum, domnilor și domnilor deputați, vreau să vă spun că um, guvernul spaniol dorește să consolideze Europa. Acestea sunt propunerile noastre. Ne bazăm pe strategia de egalitate de gen, uh, combatem precarietatea laborală, garanția infantilă, garanția pentru tineri, toate acestea legate de consolidarea și protecția Europei, care la rândul ei să protejeze pe cei mai vulnerabili. Aici este reprezentat și Partidul uh, Socialist Spaniol. Domnule Verhofstadt, sunteți de mult mai mult timp în Parlamentul European. Eu sunt doar uh, de șapte luni în uh, fruntea guvernului spaniol. Cred că dumneavoastră îmi puteți împărtăși experiența dumneavoastră de frustrare. Cred că în intervenția mea uh, m-am referit la anumite posibile soluționări a faptului că nu se merge destul de repede în anumite domenii, precum politica externă. Aceste lucruri uh, impun schimbările procedurilor de luare a decizie la Parlament și Comisie. De aceea, de aici, Uh, și eu susțin să nu se recurgă la unanimitate în chestiuni atât de importante precum cele la care v-ați referit înainte. Trebuie uh, să se schimbe tratatul pentru anumite chestiuni, dar în alte chestiuni nu trebuie modificat tratatul. Uh, v-ați referit la domnul Borel. Într-adevăr, trebuie să folosim clauzele pasarelă pentru a consolida caracterul uh, global al continentului nostru și al Uniunii Europene în domeniul politicii externe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Începe acum Catch the Eye. Um, votul are loc mai târziu decât prevăzut inițial, vă rog să respectați timpul, un minut fiecare. Cu cât vă respectați mai bine timpul, cu atât uh, pot să ia cuvântul mai mulți colegi. Avem peste 150 de solicitări. Are cuvântul acum mai întâi domnul González Pons. Președinte. Domnule președinte, domnule prim-ministru, trăim Uh, o perioadă în care veștile false, fake news, uh, sunt la ordinea zilei, dar uh, s-au făcut și anunțuri false. Pe de o parte, unii spun niciodată nu voi ajunge la un acord cu extremiștii și apoi să se facă astfel uh, de uh, acorduri uh, să se anunțe că uh, bugetul se poate aproba doar dacă se fac acorduri cu extrema stângă și de dreaptă. Nu ați vorbit despre unitatea Spaniei, nu ați apărat statul de drept în Spania um, aceste panouri galbene spun ceva despre Catalonia. Nu e vorba de independență, e vorba de conviețuire. Tribunalul uh, uh Suprem începe un caz de uh, rebeliune, în, să judece un caz de rebeliune în Spania. E vorba despre statul de drept în țara noastră. Vă spun acest lucru în calitate de deputat spaniol. De 2 ani, inclusiv deputat din partidul dumneavoastră, aici apărăm uh, unitatea Spaniei cu convingere nu e vorba aici uh, doar de postul dumneavoastră, e vorba de convingere. Și, din păcate, pentru interesele uh, țării noastre, nu ați reușit să faceți acest lucru. Noi facem. Nu ne e ușor, uh, dar rezistăm. Onoreule Garcia Perez. Are cuvântul acum domnul sau doamna Garcia Perez. Sanchez. Domnule președinte Sanchez, este un moment delicat pentru Europa să ascult discursul dumneavoastră cu un angajament ferm uh, față de valorile europene este o gură de aer proaspăt pentru aceia dintre noi care considerăm că soluția la problemele noastre uh, o reprezintă Europa. O mai multă Europa și Europa mai bună. Sunt și oameni care nu rezistă ten- tentației uh, de a veni cu argumentele Madridului pentru a um, primi puncte um, pentru partidele uh, Uh, lor politice, dar nu respectăm uh, suficient Europa dacă nu folosim acest spațiu, inima Europei, pentru a vorbi despre modul în care putem rezolva uh, problemele oamenilor. Mai multă justiție socială, mai mult echilibru, evitarea dezechilibrelor și inegalităților, progresarea pentru Europa cu egalitate între bărbați și femei. Să fim capabili să ne uităm în ochii oamenilor și să le spunem în Europa este soluția problemelor dumneavoastră. Acesta este angajamentul europeiștilor, socialdemocraților, viitor și vom, uh, ne vom lupta um, pentru a apăra o Europa mai bună și mai puternică um, care se măsoară după bunăstarea persoanelor și care apără proiectul european. Vă mulțumesc foarte mult pentru că uh, aveți uh, un guvern în uh, miezul Europei care apără valorile fundamentale ale proiectului european. Sarbati. Are cuvântul uh, domnul Sarbati. Ferdinand Asalma, un mare social-democrat, a spus că politica începe prin examinarea realității. Ieri am uh, comemorat uh, moneda euro și am asistat, am auzit șase discursuri care nu au avut nicio legătură cu realitatea. Au fost intervenții uh, pur uh, teoretice și domnule, preș- domnule uh, prim-ministru a spus că vă doriți o Europa socia- socială. Europa socială este cea care dă perspective de viitor tinerilor. Și trebuie să ne întrebăm de ce zona euro este zona în care se înregistrează cea mai lentă rată de creștere economică din lume. De ce este acest lucru? Um, este minunat programul de investiții, a domnului Juncker, însă avem nevoie de investiții private mai multe. Și de ce nu există mai multe investiții private? Pentru că există această divizare în Europa, reprezentată de, de introducerea monedei euro. În Germania lucrurile se, de, se desfășoară foarte bine din punct de vedere economic și, pe de altă parte, în restul Europei sau în o mare parte a Europei există, din păcate, precariat. Și nu aceasta este Europa pe care o dorim. Nart. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eh, domnule prim-ministru, avem de a face cu amenințarea în creștere a populiștilor și a separatiștilor eh, Dar nu e suficient să-i condamnăm. Trebuie să găsim soluții eficiente cauzei fenomenului. E vorba de schimbarea paradigmei, e vorba de economia care a erodat bazele democrației. Astăzi avem poziții doctrinare, nu soluții reale și avem mai multă uh, doctrină decât politică. Separatiștii sau extremiștii de stânga și de dreapta încearcă să distrugă și să slăbească Europa. Astăzi, în fața populismului și separatismului, cei care credem în Europa și dorim să construim în continuare Uniunea Europeană, trebuie să o apărăm și trebuie să fim uniți. Trebuie să amintim celor care cred că problema Cataloniei este doar a catalanilor, trebuie să amintim că în Catalonia primul partid crede în unitatea Spaniei. E vorba de Ciudadanos, nu e vorba de separatiști. Ne-am săturat de excluziune și de folosirea sectară a uh, bunurilor tuturor cu toții trebuie să apărăm valorile comune. Trebuie mai mult ca niciodată să promovăm egalitatea, solidaritatea și unitatea. Domnule prim-ministru, trebuie, acest lucru este valabil pentru Europa, dar și pentru Spania. Onorevole Bove. Are cuvântul acum domnul Bove. Président. Domnule președinte al Guvernului Spaniol, pe 5 noiembrie anul trecut, am vizitat pe foștii mei colegi din Parlamentul European, care astăzi sunt în închisoare, în închisori spaniole. E imaginabil oare astăzi să ne regăsim într-o astfel de situație? Ca oameni care au fost aleși mai întâi la nivel european, apoi în Catalunia, în mod legal, să fie aruncați în închisoare pentru ideile lor politice. În acest Parlament, în repetate rânduri, am denunțat politicile iliberale ale domnului Orban, politicile iliberale ale Poloniei. Am acuzat pe bună dreptate atacurile potriva drepturilor umane în alte state europene. Ei bine, Spania, din cauza Constituției sale și a politicii purtate în Catalunia, este Spania oare pe cale să se alăture acestei categorii de țări? Mi-ar părea foarte rău. Am fost atent la discursul dumneavoastră, dar cum se face astăzi că persoane, deputați, membri de guverne regionale și responsabili asociativi să fie în închisoare. Am auzit apelul dumneavoastră la dialog și sunt de acord, dar dacă vrem să dialogăm, nu putem să o facem cu oameni care sunt în închisoare. Aceste persoane trebuie eliberate și abia atunci vom putea discuta. Și niciuna din aceste persoane nu a decis la niciun moment să nu și asume responsabilitățile, chiar și în fața unui tribunal, dacă e necesar. Vă rog să eliberați aceste persoane și atunci veți îndeplini într-adevăr un act democratic. Je vous rappelle qu'il faut respecter le système d'ont. Si vous parlez... Vă reamintesc că trebuie să respectați sistemul DONT. Dacă uh, vorbiți două minute în loc de unul, uh, colegii din uh, grupul dumneavoastră politic vor pierde același timp. Domnul Urban Crespo acum. Senor Sanchez. Domnule Sanchez, Guvernul dumneavoastră a început primind Aquarius și la șase luni mai târziu a blocat Open Arms-ul în uh, Barcelona. Spre bucuria faștișilor precum Salvini, ați uh, promis că veți face derogări de la legea Căluș care oprește libertatea presei uh, și ea rămâne în picioare. Ați promis să faceți derogări de la reforma um, uh, legii muncii și iată că Alcoa și alte uh, întreprinderi care primesc beneficii uh, concediază în continuare foarte mulți oameni. Ați promis că veți impozita băncile și iată că um, acest impus nu a venit niciodată. Ați promis să spargeți uh, bula uh, chiriilor, însă oamenii rămân fără case și vulturii câștigă. Um, problema, domnule Sanchez, este că dacă um, socialiștii, uh, dacă sau nu, socialiștii vor continua să fie complicii politicilor neoliberale. Ehm, în Andaluzia avansează un val reacționar și avem nevoie de o întoarcere la 180 de grade a politicilor de reduceri bugetare care servesc doar elitelor. Este urgent să întoarcem pagina în Europa, să schimbăm lucrurile aici și să știți că, ehm, trebuie, că rămânem fără timp. Trebuie să ne implicăm. Onorevole are cuvântul uh, domnul Garmas, Dartmouth. Um, voi sprijini uh, ceea ce a spus domnul Bove în legătură cu uh, prizonierii catalani care uh, au fost uh, un an în detenție provizorie. E vorba de deținuți politici, prizonieri politici și totuși Comisia Europeană nu face nimic, nici Consiliul nu face nimic. Uh, Parlamentul, o instituție europeană, nu spune nimic și chiar domnul Verhofstadt păstrează tăcerea. Valorile europene despre care auzim în fiecare zi sunt uitate și ne întrebăm de ce. Cel mai probabil pentru că sprijinul pentru că guvernul eh, spaniol sprijină proiectul european. Și mm, Într-un fel, acest lucru justifică faptul că există prizonieri politici um, ipocrizia este extrem de greu de acceptat și uh, v-aș uh, sugera să vă uitați în oglindă și să începeți să faceți campanie pentru că acești prizonieri politici să fie eliberați. Are cuvântul acum domnul Epidideus. Grazie, președinte. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Έχω κάποια ερωτήματα. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule prim-ministru. Aș dori să vă adresez serie de întrebări. Care sunt măsurile practice pe care le veți uh, lua pentru ca țara dumneavoastră, Spania, Italia și țara mea de origine, Grecia, să nu mai fie zone în care rămân uh, migranți? Ați spus că susțineți crearea unei uh, armate europene. Însă, pentru a justifica sporirea cheltuielilor uh, militare, trebuie să găsim un uh, inamic care amenință Europa. Ați putea să ne spuneți care este acest inamic al uh, Europei, pentru că eu cred uh, că în acest moment doar Grecia și Cipru ar fi amenințate de Turcia. Ați spus de asemenea că Uniunea Europeană ar trebui să dispună de uh, posibilitatea de a interveni dincolo de uh, frontierele proprii. Ace- a, acesta credeți că ar trebui să fie rolul Europei pe viitor, să devină un polițist global? A spus de asemenea că trebuie să se renunțe la votul în unanimitate în Consiliu, însă acest lucru ar însemna ca statele membre, inclusiv statul dumneavoastră, să aibă o influență redusă în uh, Consiliu. Chiar puteți să vă închipuiți că există o asemenea situație? Doamna de Lange. Mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru acest ministru foarte constructiv. Este clar că Spania este un partener uh, fiabil în Europa și că veți uh, și Europa va fi un uh, partener fiabil pentru Spania. Da, vom continua garanția pentru tineret, politica de coeziune și așa mai departe, dar să fie clar, răspunderea pentru Europa socială începe acasă. Să Uh, cerem o schemă pentru șomaj uh, pentru a îndepărta atenția de ce faceți dumneavoastră în țara dumneavoastră nu este o strategie foarte bună. Uh, din fericire, Spania stă pe umerii giganților, are o situație economică bună, mulțumită muncii guvernelor anterioare. Haideți să continuăm această muncă, dar să nu îngreunăm generațiile viitoare cu nivelul de datorie insustenabil. Răspunderea și solidaritatea merg mână în mână și pe această bază aștept cu interes să lucrăm în continuare cu Spania. Mulțumesc! Domnule López Isturiz. Are cuvântul uh, domnul López Isturiz. Domnule Sanchez, iată, vorbim aici despre viitorul Europei și nu am înțeles de că, de ce, spre sfârșitul discursului dumneavoastră, ați făcut uh, un meeting, meeting electoral de sprijin uh, domnului Timmermans, candidatul uh, socialist uh, uh, la postul de președinte al uh, Comisiei. Uh, nu înțeleg uh, de ce sprijiniți dictaturile actuale din Venezuela și Cuba? Veți cere sancțiuni împotriva regimului din Cuba și Venezuela sau veți continua să nu faceți nimic? Dorim să știm dacă situația se va schimba. Vorbiți despre faptul că sprijiniți democrația europeană. Dați dovadă că sunteți europeist în Consiliul European. Nu mai sprijiniți regimului Maduro sau lui Castro pentru că Castro continuă să conducă Cuba. Uh, sunt, uh, prizonierii politici din Cuba și Venezuela trebuie eliberați. Trebuie să cereți acest lucru în Consiliu dacă uh, tot sunteți european convins. Onoreule Blanco Lopez. Are cuvântul acum domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Esteban González Pons, să fii patriot nu uh, consistă în a striga trească Spania, ci în respectarea valorilor constituționale și europene uh, și nu uh, a merge de mânuță cu cei care vor să le distrugă. Ați avut oportunitatea să demonstrați aici că sunteți patriot spaniol, sprijinind guvernul Spaniei, că întotdeauna uh, au făcut socialiștii în Parlamentul European când Spania a fost amenințată. Și dumneavoastră veneați să ne cereți ajutorul. Dar vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră ați ajuns um, la guvernarea Spaniei spunând se rupe Spania în bucăți. Ați uh, a lăsat însă Spania Spania mai uh, divizată decât oricând, cu mai mulți independenți de oricând, după două uh, referendumuri ilegale care au avut loc uh, când guvernați dumneavoastră și când oamenii nu mai știu să trăiască împreună. Um, nu contribuiți la crearea spațiilor de um, de, conviven, de convivență, de trai împreună, așa cum face guvernul spaniol. Domnul Tomasi cere cuvântul. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Poštovani premijeru, hvala... Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție la această dezbatere. Încă de la referendumul pentru Brexit, UE s-a concentrat pe uh, tot mai multă integrare politică, iar alegerea lui Trump în America ne-a un pic și mai mult în această direcție. Mă bucur că ați vorbit despre provocările uh, calea integrării politice, bună oară, dreptul la muncă, această noțiune a unei Europe sociale. Europa ar trebui să rămână o fortăreață pentru dreptul muncii, dar dacă dorește să rămână și competitivă la nivel global, nu trebuie să introducă un impozite mai mari și regulamente extreme ne vom confrunta cu o nouă recesiune și tocmai de aceea trebuie să ne ocupăm și de cheltuielile publice. De mult timp, Această problemă a deficitului este o provocare. Președinte. Doamna Bilbao Barandica, mulțumesc, domnule președinte, domnule Sanchez. Uh, democrația trebuie să aducă un model de, democrație, de dezvoltare economică cu un suflet. Trebuie să respecte ființa umană. Um, Partidul Naționalist Basc dorește acest lucru încă din anii 30 ai secolului trecut. Suntem dispuși să aducem stabilitate în Uniune să contribuim uh, um, la un stat care se confundă cu patru provocări. Transformarea sistemului de dezvoltare, dezvoltarea sistemului social, um, proiecte cu valoare adăugată europeană și politici de conviețuire pe baza dialogului politic. Avem probleme complexe și salutăm voirea, uh, voința dumneavoastră de a nu găsi soluții simpliște um, în clipuri de 30 de secundă uh, la televizor uh, se rezolvă toate problemele. Uh, să sperăm că cuvintele frumoase se vor transforma într-un buget care să răspundă acestor provocări și trebuie să promoveze o conviețuire doar, eh, pe baza legii, dar nu doar prin respectarea legii. O problemă politică ehm, nu trebuie să devină o cauză penală, așa cum s-a întâmplat în Catalonia. Acest lucru este denunțat de aceste panouri. Contați pe noi pentru a fi empatici, umaniști, europeni, utili pentru a aduce conviețuire și soluții în Spania. Mulțumesc! Onorevole Marcel... Are cuvântul acum eh, domnul Marcelezi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Sanchez, salutăm uh, progresul pe care uh, îl reprezintă proiectul de buget în Spania. Uh, o să arată că în Europa este posibil alt drum mai social și mai economic. Mergem către o Europă mai solidară și mai sustenabilă trebuie să avem mai multă ambiție, trebuie să îndrăznim să mizăm pe politica umană. Veți pune uh, capăt legii uh, libertății de exprimare care reprezintă un, uh, o limită de fapt, veți pune capăt întoarcerilor, returnărilor de migranți, veți face o tranziție ecologică justă care nu va lăsa pe nimeni în urmă, um, veți paria pe acordul de la Paris, pe energiile limbi, energiile curate, veți uh, pune capăt uh, folosirii combustibilor um, fosili? Mulțumesc. Domnul Comie are cuvântul. Bună ziua, Domnule prim-ministru, bine ați venit în Parlamentul European. Ați vorbit mult despre drepturile femeilor, despre violența împotriva femeilor. Mă bucur, dar sper că data viitoare veți prezenta și cu colaboratoare uh, femei în staful dumneavoastră. Astăzi a venit doar însoțit de bărbați. Iată ce mi-aș dori având în vedere că Italia și Spania nu au avut întotdeauna, uh, avut întotdeauna relații bune și când vine vorba de imigrație, cred că dumneavoastră puteți să promovați din partea țărilor din zona Mării Mediterane reforma sistemului de la Dublin. Când spunem că Europa ne-a lăsat singuri, spun acest lucru în calitate italiană, vinovații sunt cunoscuți. Consiliul European, statele membre, Parlamentul European a votat pentru sistemul de la Dublin, pentru repatrierea obligatorie obligatorie, dar uh, dumneavoastră, ceilalți prim-miniștri, trebuie să vă puneți de acord. În legătură cu violența împotriva femeilor, noi, cei din PPE, uh, sprijinim să transmitem uh, un bilanț, dar femeia trebuie să beneficieze de un loc de muncă, nu să rămână doar acasă, să rămână casnică. Onorele Ferber. Are cuvântul domnul Ferber. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Dacă comparați Catalonia cu Bavaria, v-aș ruga să, com- să comparați merele cu merele și nu cu perele. În Bavaria a existat uh, o mișcare independistă din partea unor extremici de stânga în urmă cu 100 de ani, în moment în care guvernul federal actual și Constituția actuală germană nu existau. Deci cele două situații nu prea pot fi uh, comparate. Uh, ne-ați listat uh, ce trebuie să facem pe plan european și aș fi dorit să aflu ce face guvernul uh, dumneavoastră în mod concret, pentru că nu este suficient să cereți un șomaj uh, european în momentul în care um, anulați reformele um, pieței muncii um, aduse pieței muncii de către guvernul uh, anterior. Nu faceți nimic în mod concret pentru a îmbunătăți gradul de ocupare în rândul tinerilor. Deci nu este suficient să cereți solidaritate din partea Europei, ar trebui să treceți uh, la măsuri uh, concrete, pentru că solidaritatea merge mână în mână cu subsidiaritatea. elnök úr európa jövőjéről vitatkozunk ma amikor. vorbim despre viitorul europei aici de deci, ce eh, eh, europa e în fața unei uriașe provocări democratice. Europa nu poate fi în măsură să gestioneze o situație în care un guvern neagă drepturi democratice și construiește un sistem iliberal. Vorbesc, da, despre Ungaria și despre prim-ministrul Orban. El e uh, El și prietenul său s a transformat în cei mai bogați oameni din țară. Au transformat uh, mass media publică și uh, uh, presa maghiară, fake news uh, sunt peste tot deputații maghiari sunt atacați fizic și nimeni nu face nimic despre asta. O mână de oameni au devenit deosebit de bogați în vreme ce zeci de mii de copii mor de foame. Cazurile de corupție nu sunt nici măcar abordate, dar opoziția și societatea civilă sunt hărțuite. Domnule prim-ministru, Spania, țara dumneavoastră, s-a transformat dintr-o dictatură într-o țară deosebit de democratică și respectată. Întrebarea mea e ce trebuie să facem în Uniunea Europeană pentru a ne asigura că nu va mai apărea nicio altă dictatură în Europa. Mulțumesc. Se Dacă vorbiți de două ori mai mult, nu vor mai beneficia de timp de vorbire colegii din grupul dumneavoastră. La ora 1 trebuie să votăm. Bienvenido, señor Sanchez. Domnul Demesmacher. Eh, nog în Barcelona. Bine ați venit, domnule Sanchez. În data de 21 decembrie vizitasem uh, Bar- Barcelona. Uh, doream să vizitez patru prizonieri care tocmai uh, puseseră capăt uh, grevei foamei pe care o făceau. Mm, nu ține de mine să emit judecăți de valoare vis-a-vis -vis de anumite politici, însă nu putem ignora faptul că există oameni în închisoare care sunt acuzați de intențiile de răsturnare a regimului. Ce pot să vă asigur este că nimeni nu are curs la acte violente de rebeliune. Uh, politica trebuie să se desfășoare prin uh, dialog și nu prin intermediul uh, recurgerii la instanțe. Și cred că domnul uh, Weber a ignorat un aspect. Există naționalism um, periculos, însă nu în, Catalu- în Catalonia, ci sub forma unui neofranchism și sper că veți uh, depăși aceste temeri astfel legate de extremismul politic pentru a elibera uh, acești uh, prizonieri. Sanchez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Sanchez, guvernul anterior al Spaniei a creat un precedent teribil în Uniunea Europeană anul trecut.